Pan Przewodniczący! Hello, hello. No. Wznawiam posiedzenie. Reluăm sesiunea noastră și doresc să urez bun venit președintelui Comisiei Europene, domnul Josef Manuel Barroso, dar înainte de a începe ora de întrebări, aș vrea să vă spun că procesele verbale ale sesiunilor de ieri sunt deja disponibile. Are cineva obiecție de făcut? În caz contrar, considerăm că procesele verbale au fost adoptate. Acum următorul punct de pe ordinea de zi. Timp afectat întrebărilor în prezența președintelui Comisiei. Deci, încă o dată, bun venit, domnule Barroso, la Parlamentul European. Începem cu prima parte. Întrebări adresate de șefii grupurilor politice și de alte persoane numite pentru a, a lua cuvântul în numele grupurilor politice. Întrebarea nu poate să depășească un minut și răspunsul un minut și jumătate și mai puteți pune o întrebare suplimentară de maxim 30 de secunde. Începem cu PPE-ul, doamna Corin Wortman-Col. De verwachtingen voor Europa 2020. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptările pentru Europa anului 2020 sunt deja foarte mari. Cetățenii se așteaptă la progrese, se așteaptă la o economie durabilă, la